L'ordine del giorno reca la și acum, pe ordine de zi, avem declarația Comisiei privind normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din Uniunea Europeană. În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Ansip. Mr. President, honorable members of uh, the... Domnule președinte, stimați eurodeputați, Aș dori mai întâi